Procesul verbal și textele adoptate în reuniunea din 7 iulie sunt la dispoziție să știu dacă există obiecții. Dacă nu, procesul verbal este adoptat.